nominalizare. Pentru informare în ceea ce privește sesiunea plenară din 21 iunie. Aveți acolo procesul verbal, nu a existat nicio propunere de modificare, așa că este și aceasta adoptată.